care poate fi uh, care poate apărea sub formă de sancțiune. Vorbim aici uh, de asemenea și despre o limitare a dreptului de retragere și acest lucru l-am evitat și de asemenea o serie de măsuri care au fost trecute pe lista neagră nu am timp să le enumăr pe toate pentru că îmi lipsește timpul, însă mai există și un mic aspect negativ. Pe această listă neagră nu am reușit să aducem și produsele cu calitate duală, pentru că în multe state membre uh, se întâmplă acest lucru și multe state membre nu au dorit să facă acest lucru. Și uh, mă întreb, tot ceea ce am făcut până acum va ajunge până la urmă la coșul de gunoi? Ei bine, grupul meu politic uh, dorește uh, să se adopte acest raport, dar prin cauza de revizuire pe care am inclus-o, ei bine, aceasta să fie prelucrată în mandatul următor și cu ajutorul acesteia să ne asigurăm că drepturile de care beneficiază consumatorii vor fi uh, impuse și că și această calitate duală, acest dublu standard în ceea ce privește calitatea produselor, va fi eliminat. Pentru că noi, în calitate de SND, de grup politic social-democrat, vom continua să lucrăm pe această direcție astfel încât să se elimine această calitate uh, dublă uh, pe care o au anumite produse în funcție de statul membru din care provin. Președintele, mulțumesc! Și acum, din partea ECR, are cuvântul pentru un minut domnul Scripec. Mulțumesc. Mulțumesc! generația mea și cei din Europa Centrală și de Est își amintesc că înainte simbolul era uh, cortina de fier. Poate că acum, uh, pentru copiii noștri, simbolul uh, va fi această calitate diferențiată a produselor, pentru că vedem că cei din vestul Europei se bucură de o calitate mai bună decât cei din estul Europei. De aceea, această bătălie pentru calitatea uh, produselor uh, s-a purtat uh, până aproape de termen. În 2017, domnul Juncker a spus că slovacii nu merită să primească produse de o calitate mai proastă, mai puțină cacao în ciocolată și ungurii nu merită să aibă mai puțină carne în produsele lor. Deci mulțumim uh, tuturor celor care au uh, explicat această problemă și celor care au arătat că corporațiile internaționale ne păcălesc și eludează legislația de multă vreme. Acest uh, act este un prim pas și urmează multe altele. Mulțumesc! Mulțumesc acum în numele grupului ALDE, domnul Selimovici, un minut și jumătate. Thank you, Mr. President. Couple years ago, I bought... Mulțumesc, domnule președinte. Acum câțiva ani am uh, cumpărat o cameră de hotel online pe un preț aproape de nimic. Era o cameră superbă, cu vedere nemaipomenită, uh, era aproape prea bun ca să fie ok. Și când am ajuns acolo, chiar era o păcăleală. Deci nu era nici frumos, nici uimitor, nici măcar nu era un hotel. Era garajul pe care cineva îl transformase într-un fel de cameră în care ar trebui să stau. Și scopul acestui legislații pe care o votăm, o pregătim să o votăm, este să evităm astfel de scenarii în viitor. Pentru că asta este o experiență pe care mulți consumatori europeni au avut-o în uh, cumpărăturile lor uh, online. Această propunere îi apără și cred că în acest fel este o victorie pentru consumatori. Apără dreptul de retragere, care în acel caz de care v-am povestit a fost foarte potrivit pentru mine, și uh, are o poziție foarte rezonabilă în ce privește calitatea duală a produselor. Înțeleg că e foarte dificil, dar e un punct bun că îl avem și face mai dificil pentru afacerea neserioase să vă păcălească. Deci ce facem? Noi le, ă, cerințe de transparență online se asigură că criteriile de ranking de pe site sunt clar vizibile, că nu poți să trișezi, că ă, ă, analizele, review-urile false nu vor mai apărea și că în viitor această Uh, priveliște minunată din camera de hotel va fi într-adevăr minunată și va fi adevărată. Sper că colegii mei nu vor cădea în capcana de a trimite înapoi la comisie acest text din, part, din cauza problemei duali, a calității duale a produselor. Mulțumesc foarte mult și acum în numele grupului uh, GUE NGL, domnul Eldovan. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Este bine că Uniunea Europeană se apleacă asupra protecției consumatorului și stabilește niște standarde unitare. Este bine de asemenea că și Parlamentul, în calitate de instituție direct aleasă, uh, este foarte credibilă și acționează pe această direcție, se referă și la dreptul de retragere, pentru că acest drept de retragere trebuie îmbunătățit. Dar, în mod clar, în um, această uh, în raport există o problemă și anume cea a standardului dublu de calitate și pentru cineva care vine din Germania, care merge în concediu în Polonia și îi uh, cumpără acolo biscuiții preferați, biscuiți cu unt, e bine, aceștia ar trebui să conțină aceeași cantitate de unt ca și în țara de proveniență și nu ulei de uh, palmier. Și uh, din cauza practicilor uh, care vizează maximizarea profitului, în anumite țări, uh, anumite produse nu sunt uh, oferite la aceeași calitate. Eu cred că a sosit momentul ca această practică să fie eliminată în sensul unei Europe mai solidare. Mulțumesc! Și acum are cuvântul în numele verzilor doamna Reda. Despite, uh, the many good în ciuda multora dintre prevederi care sunt bune, pentru că asigură transparență online, lipsește o chestiune esențială din această directivă, anume o uh, reglementare serioasă cu privire la calitatea diferențiată a produselor. Mă întristează să văd că Parlamentul este divizat nu pe linie ideologică, ci geografică. Unii spun că uh, este suficient textul pe care îl avem, deși Parlamentul a renunțat la această calitate diferențiată, în schimb cei din Est cer uh, un acord mai bun. Verzii însă nu sunt divizați. Noi dorim un tratament mai bun pentru toți cetățenii europeni. Pentru că asta cer cetățenii, să nu fie discriminați în funcție de locul în care trăiesc prin uh, produse inferioare haideți să nu adoptăm un acord care a fost uh, obținut în pripă la trialog, un acord uh, prin care Parlamentul renunță la angajamentul de a interzice calitatea diferențiată a produselor. Mulțumesc! Am uh, încheiat acum lista vorbitorilor care au luat cuvântul în numele grupurilor politice. Urmează domnul Goga, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Este o zi plină de evenimente în care, în ciuda tuturor elementelor, nu reușim să ajungem la un acord normal ca să nu mai avem discriminare. Discriminare care se întâmplă în fiecare săptămână. Săptămâna trecută, țările periferice au fost discriminate în pachetul de mobilitate. Acum vrem să discriminăm oamenii având produse second hand, le voi numi produse second hand. Dăm oamenilor produse second hand să consume, pentru că discriminăm. Uh, și haideți să recunoaștem, vrem o Europa corectă pentru toată lumea, vrem aceeași calitate de produse pentru toată lumea? Da, vrem. Haideți să nu renunțăm, haideți să continuăm să ne luptăm și să câștigăm ca să putem să avem cu toții uh, condiții egale în Europa. Asta cerem. Drepturi egale, Europa egală, toată lumea câștigă. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult și acum dau cuvântul un minut. Mulțumesc, domnule comisar, dragi colegi. Acest compromis spune că se îmbunătățește poziția consumatorului și dacă nu adoptăm uh, acest raport, atunci uh, consumatorii vor mai avea de așteptat cel puțin un an și, bineînțeles, și de suferit. Dar uh, nu se poate ca drepturile unora să fie susținute mai bine decât alții care sunt considerați uh, sau se simt ca și categorii de uh, clasa a doua, de mâna a doua. De aceea, um, cred că ar trebui să revenim la masa negocierilor și nu ar trebui să părăsim aceste negocieri până când nu vom avea un text pe care să îl susținem cu conștiința împăcată și să mergem în fața cetățenilor și să spunem că produsele uh, cu standard dublu de calitate au fost eliminate. Acesta este o practică neloială și trebuie denunțată ca atare. Nu se poate ca cineva să vândă o calitate diferențiată în funcție de țara de proveniență. Așadar, dragi colegi, vă rog să nu vă schimbați părerea pe care ați exprimat-o deja odată, pentru că noi cu toții am dorit ca această dublă calitate să fie eliminată. Uniunea Europeană reprezintă un întreg până la urmă. Președintele, mulțumesc. Și acum doamna minut și jumătate. Na tomto našem posledním zasedání. Mulțumesc, domnule președinte. Este ultima noastră sesiune plenară. Ni s-a dat ocazia și ar trebui să o folosim. Ar trebui să punem capăt uh, discuțiilor cu privire la câtă cacao să fie în ciocolată, ca să împrumut uh, teza unui antevorbitor. Eu, ca membru ales de Republica Cehă, sunt dezamăgită de rezultat. Nu vreau să căutăm țap ispășitori. Este presiune din partea statelor membre, este presiune din partea companiilor care umplu rafturile supermarketurilor cu produse de calitate joasă. Știm însă cine are de suferit până la urmă, consumatorii din Europa Centrală și de Est. Am uh, văzut că se dorește o abordare mai uh, dură din partea acestora și uh, ei ne-au cerut să renunțăm la toate acestea aiurele. Îmi, scuz, îmi cer scuze că folosesc acest cuvânt. Uh, până la urmă, avem o directivă simbolică, este o legislație mult prea blândă și nu ajunge pentru a ne proteja de practicile neloiale. Practic, uh, dăm câștig de cauză producătorilor. Ei pot în continuare să ne ofere produse de calitate dublă și uh, pot uh, în continuare invoca pretextul gusturilor diferite ale consumatorilor. Vă rog să sprijiniți amendamentele noastre de mâine și să punem, practic, să punem capăt practicii standardelor de calitate dublă. Doamna Șaranzova, ați primit un cartonaș albastru la doamna Șoidova. Acceptați? 30 de secunde. Eh, Mulțumesc foarte mult! Eu am ridicat cartonașul albastru pentru că vreau să o întreb pe colega următorul lucru. Doamna Șaranzova, nu credeți că sunteți eh, puțin cam exagerată prin eh, limbajul pe care îl folosiți? De ani de zile știați că această dublă calitate a produselor alimentare și nu numai trebuie oprită și uh, doar această comisar, acest comisar, această comisie a făcut ceva și nu domnul Juncker a făcut de fapt, ci uh, eurodeputații și activiștii. Președintele intervine, mulțumim, ați epuizat timpul. Doamna Soidrova, 30 de secunde pentru răspuns. Vážená paní kolegyně, jak jsem řekla, já jsem zklamaná s tím výsledkem. Dragă colega, am spus că sunt dezamăgită de rezultat. Este adevărat că acest parlament s-a străduit de ani de zile să pună capăt acestei Europe cu două viteze. Și spun că textul acesta nu este textul pe care și l-a dorit Parlamentul, nu este poziția Comisiei mele și nu pentru asta m-am luptat. Deci sunt dezamăgită. Mulțumim foarte mult. Îi dăm acum cuvântul doamnei Coneșna, un minut. Ceașcă, colegine, colegove. Před více než rokem nám... Mulțumesc, uh, doamne președinte. Doamna comisar, uh, mai bine de un an în urmă, uh, Comisia ne-a promis că dubla calitate a produselor va fi abolită la nivel european. Acest text face opusul, păstrează starea jenantă, penibilă actuală și, în plus, presiunea directă a Comisiei, uh, un organ neales, am păstrat această poziție și asta s-a întâmplat după ultimul trialog. A fost o lipsă de transparență și uh, tot felul de uh, dealuri uh, în spatele scenei, în culise, tot felul de acorduri de culise. Dacă lucrăm în așa, ele vor fi foarte prost percepute de cetățenii Republicii Cehe. Uh, pe de o parte, Uniunea Europeană impune o serie de obligații controversate către noi, pe de altă parte, țările occidentale își aruncă toate gunoaiele peste noi și nici măcar nu se mai ascund. Uh, pentru țările central și este europene nu va mai exista altă soluție decât să ne adoptăm noi propria legislație națională, indiferent ce crede Uniunea Europeană despre asta. Deci, vă rog, susțineți amendamentele noastre care se întorc la compromisul original, așa cum a fost el negociat în trialog și care să oprească practica dezgustătoare a calității duale. Dacă se întâmplă acum sau în câteva luni, nu contează pentru că noi o să le spunem uh, cetățenilor europeni că au toți aceeași valoare. Asta contează. Mulțumesc și acum dau cuvântul doamnei Șuița, un minut și jumătate. Mulțumesc. În ceea ce privește această directivă, aceasta include dubla calitate a produselor și au fost adresate o serie de întrebări comisiei cu privire la discriminare și la calitate duală și comisia mi-a răspuns că rezultatele uh, țin de, diferit, de gustul diferit al consumatorilor. Am beneficiat de sprijinul a 44 de deputați și am uh, desfășurat un studiu pe această direcție și de asemenea am uh, propus un act legislativ care uh, dorea să pună capăt acestei uh, discriminări. A avut loc o discuție la plenară, am, împreună cu colegul, uh, colega mea, doamna Șoidrova, am uh, inițiat-o și a fost vorba despre produsele din Cehia, din Croația și din Germania, iar uh, domnul Juncker a propus uh, o nouă înțelegere uh, Poziția Parlamentului este cât se poate declară pe această direcție. Noi am arătat acest lucru prin votul nostru din septembrie, iar textul care a fost obținut la trialog nu este unul mulțumitor. Eu am consemnat amendamente, iar obiectivul acestora este de a asigura aceeași calitate a produselor pentru toți cetățenii. Apelez la colegii mei să accepte aceste amendamente pentru că ne luptăm împotriva unei Europe cu două viteze. Îmi pare rău dacă acest uh, Europa

Mulțumesc, doamna Șoidrova, un minut și jumătate. Mulțumesc foarte mult. Dragi colegi, eu cred cu tărie că această directivă în ansamblu chiar aduce beneficii pentru consumatori, pentru că îi va proteja de practicile comerciale neloiale care există în toate statele membre. Mă gândesc la uh, vânzarea agresivă, la comentariile false de pe internet, la publicitatea țintită, reduceri false și alte asemenea activități. Sunt două lucruri în special care constituie practici comerciale neloiale. Succesul pe care l-am obținut în cadrul acestui acord se datorează în mare măsură echipei cehe. Vreau să-i mulțumesc și lui Marian Regca, fostul ministru care a insistat în Consiliu pe această chestiune și îi mulțumesc uh, domnule comisar care a pregătit această propunere. Sunt complet de acord cu colegii care au spus că textul nu este perfect. Sunt complet de acord că ar trebui și ar, am putea să mergem mai departe, să avem o definiție clară, dar deja au trecut doi ani și deja e prea târziu să ne întoarcem la uh, masa negocierilor acum. Părțile din directivă care nu funcționează pot fi revizuite mai târziu pentru că există o clauză de revizuire. Eu sprijin amendamentele, însă cred că textul deja e un pas în direcția bună, așa că dacă amendamentele vor fi respinse, putem măcar să acceptăm textul directivei așa cum este. Mulțumesc! Mulțumesc, Borjan, un minut. Deci, Mulțumesc. Acum șase ani, când uh, am început să lucrez la acest uh, standard dublu de calitate, mi, s-a, mi se părea incredibil să avem uh, la un moment dat un act legislativ care să interzică această practică nedreaptă. Șase ani de cercetare, recomandări, discuții și nimeni nu poate să spună acum că croații sau bulgarii își doresc uh, alimente sau mâncare care să fie mai puțin sănătoase sau bunuri tehnice care să fie de o calitate mai proastă sau doresc să-și uh, spele rufele cu detergenți mai proști. Uh, în uh, Uniunea Europeană, aceasta este o problemă care este abordată foarte emoțional. Noi ne simțim aici ca cetățeni de mâna a doua și asta pe bună dreptate. Acest Parlament arată că nu este nicio uh, diviziune între Est și Vest, că suntem o singură Europa și că putem și ar trebui să fim uh, toți egali. Nu putem să permitem astfel de practici. Egalitatea este foarte importantă. Acesta este mesajul pe care îl transmitem Europei în prezent. Președintele, mulțumesc. Domnul Pospisil, un minut jumate. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Și eu sunt dezamăgit de compromisul realizat la trilog. Uh, cred că acest compromis nu va rezolva în practică problema calității duble, duale și a produselor alimentare și vom avea interpretări diferite. Cu alte cuvinte, vom ajunge în, uh, în tribunale cu uh, certându-ne despre conținutul diferitelor produse. Și cei care practică această calitate duală vor râde de noi. Știți, doamnă comisar, că ăsta va fi rezultatul și sper că Uh, dacă lucrurile așa vor sta, Consiliul uh, nu va pedepsi pe nimeni și că vom putea îmbunătăți definiția practicilor uh, incorrecte. Sunt în favoarea ideii de a spune clar că calitatea duală a alimentelor este o practică incorrectă. Punct și dacă o să avem o listă de excepții, nu va face decât să protejeze corporațiile bogate care practică această doală, calitate doală. Și își vor găsi în continuare o piață pentru produse mai proaste în Europa de Est. Îmi pare rău, nu sunt de acord cu această aprobare, dar trebuie să văd că Republica Cehă susține, a susținut compromisul ceea ce este o, o păcat și o insultă față de proprii cetățeni. Aș fi recunoscător dacă amendamentele doamnei Șanalva ar fi votate mâine, pentru că arată, e o șansă să arătăm clar că dacă produci ceva, dacă ai un produs cu calitate duală, nu poți să îl mai vinzi așa pentru că este o practică incorrectă. N-ar trebui să ne uităm la cât de mari sunt diferențele. Nu. Deci vă rog, votați amendamentele doamnei Șanalva. Mulțumesc. Acum am încheiat intervențiile Uh, vorbitorilor. Trecem acum la intervențiile spontane. Am primit șapte cereri. O să le accept pe toate. Dau cuvântul domnului Bușoi. Mulțumesc, știu că negocierile sunt dificile și că nu este ușor să se găsească un echilibru bun uh, între aplicarea unor drepturi mai bune pentru consumatori și nevoia de a fi competitivi și eficienți uh, a întreprinderilor. Există diferite prevederi în ceea ce privește standardul dublu de calitate și um, statele membre pot uh, aplica măsuri coercitive, însă ar trebui să fim mai ambițioși și să abordăm uh, mai bine dublu standard de calitate în legislație, pentru că aceste practici subminează încrederea cetățenilor europeni, mai ales uh, a celor din Europa Centrală și de Est, în piața noastră comună. De aceea, mâine ar trebui să sprijinim amendamentele colegei mele, doamna Rosa Tun, pentru că vorbim de același text care a fost votat inițial la IMCO și în felul acesta legislația va fi mult mai bună. Vă mulțumesc!

produsele destinate pieței vestice trebuie să aibă aceeași calitate ca produsele destinate pieței din est. nu suntem inferiori. discriminarea în interiorul uniunii europene trebuie să înceteze. vă mulțumesc domnule președinte. Mulțumesc, domnul un, minut. Mulțumesc, domnule președinte protecția consumatorilor uh, reclamă un standard unic. Nu este voie să existe standarde duble, să existe uh, calități uh, duale ale acelorași produse în detrimentul unei categorii de cetățeni din Europa. Protecția consumatorului înseamnă să protejăm comerțul, dar trebuie să protejăm și onestitatea comercianților în Uniunea Europeană nu trebuie să existe uh, încercări din partea unor state terțe, în special în ce privește produsele grecești, care vă asigur că sunt de cea mai înaltă calitate. De exemplu, se vinde, se spune halva macedoneană sau cașcaval macedonan. Este, o, este un exemplu de concurență neloială, pentru că toți aceia care folosesc uh, acea denumire de origine din Macedonia sau macedoneană, uh, trebuie să recunoaștem că nu fac altceva decât provoacă uh, Uh, participanții la un comerț uh, onest. Uh, produsele din Macedonia, comercializate până acum, sunt de cea mai bună calitate și au fost din totdeauna. Comisia trebuie să țină cont de acest lucru. Mulțumesc. Doamna Zaborska. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamna comisar. Pentru Slovacia și pentru alte țări din Europa de Est, problema uh, calității duble a produselor este extrem de importantă pentru că foarte multe firme oferă produse în regiunea noastră sub același nume, totuși au ingrediente diferite și sunt de calitate mai joasă, mai proastă. Sigur că e greu de ajuns la un acord, dar propunerea pe care trebuie să o votăm mâine nu cred că e o propunere bună și trebuie să spun că sunt surprinsă că de faptul că de, prin, Comisia dă încă 2 ani pentru evaluarea situației curente și abia după aceea dacă se va întâmpla ceva, propunerea va propune interzicerea acestor produse cu standarde duble. Știm că aceste practici există și consumatorii sunt nefericiți și nemulțumiți, deci voi vota pentru amendamentele propuse pentru interzicerea acestor practici. În piața unică europeană nu trebuie să mărutăm calitatea cu standarde duble. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Domnul Necov are cuvântul un minut. Uh, Domnule președinte, ca cetățean al unui stat membru care s-a alăturat Uniunii Europene mai recent, vă spun că este vital, de importanță vitală, ca produsele cu calitate duală să uh, fie reglementate. Eu cred că uh, acest element de legislație este o victorie pentru uh, legiuitorii socialiști și vreau să-i felicit pe acei colegi, în special pe colega mea Olga, pentru uh, eforturile pe care le-a depus pentru ca acest subiect să devină temă de dezbatere și de uh, rezoluție în uh, Parlamentul European pe o piață unică trebuie să existe doar un singur standard pentru produse uh, cu aceeași marcă există o libertate deci liberă circulație a serviciilor și mărfurilor, dar se pare că deocamdată încă este o libertate aplicată selectiv și de aceea uh, uh, eu uh, solicit ca guvernul bulgar să implementeze această directivă. Nu putem accepta standarde duble. Mulțumim. Are cuvântul. Domnul, domnul Țurcan.

Mulțumesc foarte mult. foarte mult, domnule președinte. Am prefera un pahar care să fie produs uh, din substanțe diferite față de, eu știu, de înghețata respectivă sau ambalajul produsului. Sunt situații cu care ne întâlnim foarte repede. Sunt băuturi sunt care au îndulcitori diferiți de la o țară la alta și cred că sunt nereguli care trebuie împiedicate. Mulțumesc colegei mele, doamnei Senalova și celorlalți colegi care se bat pentru drepturi egale. Această dublă calitate nu poate să existe în Europa. Este împotriva regulilor pieții unice pentru că nu avem două calități de europeni din această cauză vom împiedica această dublă calitate, aceste duble standarde. Susțin amendamentele. Din păcate, guvernul ceh a susținut compromisul care face definițiile mai vagi și nu îmbunătățesc drepturile consumatorilor. Vă cer să susțineți aceste amendamente. Vă mulțumesc foarte mult! Am terminat uh, procedura catch the eye și acum are cuvântul doamna Iaurova în numele Comisiei. Vážený pane předsedo, vážené Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați. Am o idee. Vreau să vorbesc în limba cehă, în limba mea maternă, pentru motive întemeiate, pentru că mi se pare că faptul că uh, mă sunt întrebată ce calitate, ce, ce atitudine am față de dublu standard al alimentelor. Sunt uh, și eu cetățean ceh când văd în țara mea alimente sau produse inferioare. Unde eram acum un an, acum un an și jumătate? Am făcut uh, turul mai multor consilii ale agriculturii, mai multor state membre și am auzit foarte multe îndoieli dacă problema există sau nu ca atare. Și în același timp am auzit și vocile acestui Parlament doamna Senalova, doamna Borzan și alți colegi care de ani de zile spun cu voce tare că există această problemă și că nu e invenție a cuiva care nu are altceva de făcut. Am auzit foarte multe lucruri uh, legate de acest lucru, iar astăzi am prezentat o directivă care recunoaște existența problemei, directiva privind practicile nelegale comerciale în Cred că e un pas înainte. Unde eram acum un an jumate? Am avut uh, pe masa mea 8 texte de la 8 state membre cu metode diferite. Am discutat cu reprezentanții industriei, al întreprinderilor agroalimentare, cu reprezentanții pieței și au spus că testele sunt utilizate diferit și nu trebuie să amestecăm merele cu perele pentru că nu e pertinent, nu o să ne aplicăm asupra acestei chestiuni și așa mai departe. Am investit într-o metodă pe care o vom testa în a doua tranșă a produselor selecționate din statele membre și vom constata că de la, până la 30% din produse prezintă diferențe considerabile Metoda pe care am pregătit-o spune în același timp cum, în ce măsură inspecțiile, inspecțiile alimentare sau inspecțiile comerciale nu impunem statelor membre ce inspecția anume trebuie să facă și cum trebuie să fie făcută, deci cum, în ce măsură trebuie să adune șantioanele din diversele state membre și să le supună unor teste? Unde suntem astăzi? Avem o metodă pe masă și putem porni de la această metodologie. În ce privește argumentele dumneavoastră, eu știu, almete, ciocolata, înghețata, sunt chestiuni asupra cărora ne concentrăm, ne jenează. Aici ar trebui să avem încredere în inspecțiile care adună probele fac textele și care spun că e mai puțină cacao în ciocolată, adică e un produs prost, un produs falsificat și că trebuie să fie eliminat de pe piață și așa mai departe. Sunt chestiunile care uh, Eh, vor fi reglementate prin această directivă. Sunt chestiunile care îi deranjează pe cetățeni. Să avem ceva mai multă încredere în cei care asigură supravegherea pieței pentru că ei realmente vor reglementa problema aceasta de la caz la caz, să avem încredere că sunt eh, curajoși, că vor eh, aplica această directivă. Domnul Pospișil vorbea de noțiuni juridice vagi Asta se poate întâmpla cu orice instrument juridic. Dacă n-am putea să lucrăm cu noțiunea de calitate, dacă directiva aceasta nu vorbește numai de alimente, vorbește de produse în general, nu numai de alimente. Iar eu, comisar care se ocupă de protecția consumatorilor, mă refer la toate produsele produsele de parfumerie, de drogherie, de automobile, de materiale, materiale de construcții și de alte produse. De aceea am fost obligați să definim într-un fel sau altul ce înseamnă o practică comercială neloială adică să avem încredere în inspecțiile care se vor face și care vor selecționa realmente și vor identifica aceste cazuri, le vor testa și vor sancționa problemele acestea de la caz la caz. Evident, eu supraveghez și ce se întâmplă în țara mea. Știu că ministrul agriculturii ar vrea foarte bine să facă față acestor probleme. Autoritățile de supraveghere a pieții se pregătesc să contribuie să pună la, în aplicare legislația națională și pentru a putea apoi fi pusă în practică. Și deci încă o dată întrebăm unde eram acum un an și jumătate. Informația, informarea, sensibilizarea publicului s-au uh, adâncit Domnul Scripe trebuia, spunea că trebuie implicați mai mulți consumatorii. Sigur, sunt colegi care sunt nervoși, dar nici comerțul la îndetai și nimeni nu știe că producătorul fabri- fabrică mai multe produse cu aceeași marcă. Dar directiva îi va forța să știe și în cazul în care realmente există standarde duble, compoziție diferită, trebuie să dovedească de ce au făcut acest lucru și de ce înșală pe consumatori. În ce privește produsele, nu e nimic justificabil, care poate fi justificat după părerea mea să și sper că pentru inspecții va fi același lucru, că vor avea aceeași atitudine. Pentru mine e vorba de o legislație mai severă, mai strictă iar acesta este un compromis pentru că majoritatea statelor membre erau împotriva acestei chestiuni. Eu voi încerca să contribui uh, la faptul că punerea în aplicare în statele membre ajunge la un rezultat și nu, se mai, are, nu mai există standardele duble și vor fi eliminate de pe piață. Se va face o supraveghere curajoasă și justă a pieței în concordanță cu directiva, nu dincolo de directivă și în al doilea rând conștientizarea, informarea cetățenilor și a comercianților uh, uh, în detalii ca să reacționeze. Ce informații sunt importante? Sigur, uh, există o revizie posibilă care va urma pentru că este o legislație care dă rezultate, care are, este fructuoasă și, sigur, poate că sunt lacune în această legislație, dar va trebui ca ea să fie mai strictă dacă vom constata acest lucru. Dar acum este momentul, dacă retragem acest text legislativ acum, nu o să avem nimic și o să fim exact acum eram, unde eram acum un an și jumătate. În situația în care ne concentrăm asupra aceleași probleme și atât Parlamentul cât și Comisia și aici vreau să fac o remarcă personală. Am utilizat toată creativitatea mea și furia din mine în calitate de consumator european și am prezentat acest proiect legislativ nu era foarte clar că eu era cea care trebuia să mă ocup de această chestiune. A fost momentul oportun, au fost împrejurările în care mi-au permis să vin cu această directivă, care poate fi revizuită. Cred că avem posibilitatea să găsim o soluție de compromis, să folosim soluția de compromis și soluția nu este să spunem uh, presei că este o altă dovadă a diferenței dintre Est și Vest. Nu sunt de acord, mă opun acestor argumente. Și nici nu trebuie să spunem că Europa de Est sau Europa Centrală este lada de gunoi a Europei. Ar trebui să ne abținem de la asemenea declarații. Am vorbit mult, vă mulțumesc că m-ați ascultat și cred că, chiar dacă e vorba de un compromis, în cele din urmă textul va fi adoptat de Parlament. Mulțumesc foarte mult! Domnul Dalton are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Este un dosar foarte mare, dar 90% din intervenții au fost pe un singur subiect. Sunt de acord cu dumneavoastră pe calitatea duală și chiar am reușit să facem foarte multe în acest uh, domeniu. Este un acord extraordinar de important pentru combaterea calității duale, dar întrebarea e de ce vrem să aruncăm totul deoparte pentru că n-am reușit să obținem tot ceea ce ne-am dorit. Este absolut neviabil să cerem cerem același lucru în toate țările. Sunt preferințe diferite de gust, diferințe uh, materiale, materii prime, ingredientele sunt chiar diferite. Să vă dau un exemplu. Coca-Cola în UK este făcut cu zahăr de uh, trește de zahăr. În alte țări uh, este făcut cu zahăr din uh, sfeclă. Și deci cine este discriminat aici? Este în funcție de industria pe care o are fiecare. Eu înțeleg îngrijorările în legătură cu uh, cu, uh, un, cu uh, calitatea produselor în Est dar întrebarea este ce se întâmplă în momentul în care avem uh, produse care sunt făcute pe baze diferite. Dacă vrem să verificăm prin fiecare produs din uh, Uniunea Europeană pentru ca să fie absolut standard, nu este posibil acest lucru. Nici nu putem să lăsăm acest amendament să treacă și să ne întoarcem la masa negocierilor, pentru că nu există masa negocierilor. Consiliul și Comisia ne-au spus clar că nu mai vor să dea mai mult, au dat deja destul de mult, iar timpul pentru așa ceva a trecut. Ei, dacă facem așa ceva, e, vor, fi, vor înțelege că Parlamentul European are o poziție nerealistă și până la urmă nu vom avea niciun acord și vom pierde tot ceea ce am obținut în domeniul calității duale, pe transparență, pe schimbările de registrare, pe uh, transparența piețelor, pe serviciile de comparare a prețurilor și pe uh, sancțiuni. Haideți să nu aruncăm totul uh, la gunoi. Aș vrea să mulțumesc uh, tuturor celor care au lucrat, Alex Davis, domnul Smith și Johnny Gosp, care m-au ajutat în cabinetul meu să putem redacta acest raport. Vă mulțumesc foarte mult, spune președintele, iar acum am încheiat această dezbatere și votul va avea loc mâine. Iar acum vom trece la raportul doamnei Ayuso, transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar și îi dau cuvântul 4 minute raportoarei doamna Ayuso. Micro, please. Domnule președinte, domnule comisar, îmi face multă plăcere ca după 20 de ani în Parlament, ultima intervenție este în calitate de raportor, un raport privind lanțul alimentar. Când am ajuns eu aici, acum 20 de ani, cum spuneam, era în, criz, în plină criza vacii nebune și mă ocupam de alimentare și a industrie agroalimentară în Spania intervin, uh, am intervenit foarte clar în raportul și regulamentul privind vaca nebună și am participat tot timpul la aceste negocieri alimentare. În cunoștință de cauză pot să spun că Uniunea Europeană are legislația alimentară cea mai strictă din lume și că suntem un punct de referință în ceea ce privește siguranța alimentară. Pot să spun că industria alimentară din Europa este excelentă, inovatoare și competitivă și pot să spun că ESA, sunt persoana de contact a Parlamentului, Parlament desfășoară o treabă extraordinară în ceea ce privește legislația europeană. Totuși, dacă este necesar să actualizăm rezultatul din 2012, pentru că a trecut timpul pentru că e vorba de puncte care pot fi îmbunătățite și pentru că cetățenii Uniunii Europene de fiecare dată sunt mai interesați de procesul de a determina riscul lanțului alimentar și transparența studiilor științifice pe care se bazează luarea deciziilor. Vreau să spun că legislația aceasta s-a adoptat mult prea repede, n-a fost timp pentru dezbatere și am fost supusă unei presiuni din partea piesei care, presei, care nu e cel mai bun lucru. Este legea generală alimentară. Cam pretențios titlu pentru acest instrument, pentru că e vorba doar de chestiunea transparenței. Să nu uităm că sistemul nostru de siguranță alimentară, responsabilitatea determinării riscului, cade pe umerii autorităților, dar problema riscului nu. Nu vreau să diminuez importanța acordului la care am ajuns. Cred că ne-am atins obiectivul și asigurăm o procedură de luare a deciziilor bazată pe dovești științifice, care mențin un înalt nivel public în Uniunea Europeană Totuși, cred că putem ajunge la un moment de încredere publică în ce privește luarea deciziilor, pentru că transparența e mai mare. Pentru a garanta transparența, cetățenii vor avea acces imediat la studiile științifice care susțin eh, cerele de autorizare, adică informațiile neconfidențiale se vor publica în momentul în care se va avea în vedere eh, admisibilitatea sau emiterea autorizației. Se va crea o bază de date care garantează faptul că întreprinderile prezintă toate studiile atunci când cer o autorizare și prezintă toate, și nu le prezintă doar pe cele care le sunt favorabile. Um, întreprinderea care îndeplinește aceste obligații nu va fi penalizată, iar cealaltă da. Acordul acesta ajunge la un echilibru între transparență și interesele industriei pentru a alimenta inovația în sectorul alimentar din Uniunea Europeană. Adică divulgarea informațiilor se va face fără a aduce atingerile drepturilor de proprietate intelectuală sau industrială. Mai mult pentru ca această informație să nu fie utilizată în scopuri comerciale injuste, s-au introdus anumite garanții în momentul divulgării informațiilor, cum ar fi trasabilitatea. În ce privește organizarea ESA, mă bucur din două motive. În primul rând, din acest moment Parlamentul va avea doi reprezentanți în Consiliul Director și în al doilea rând pentru că va spori participarea statelor membre în comisiile tehnice și științifice astfel încât se vor implica uh, oamenii de știință din toate statele membre în procesul de autorizare. Cât privește lista de elemente confidențiale, este foarte important ca procesul de fabricare sau producție să fie inclus ca un element confidențial. Este necesar să se mențină faptul că ideile inovatoare sunt incluse între elementele confidențiale și, în ultimul rând, partea pozitivă a acestui acord de valoare a riscurilor se va baza pe dovezile științifice, dar, în același timp, va îmbunătăți transparența privind luarea deciziilor. Îmi pare rău că nu s-a omologat procesul cu Agenția de Medicamente și Agenția pentru Produse Chimice. Vreau să vă rog să votați acest acord. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru comisie. Are acum cuvântul domnul Katainen. Domnule președinte, onorați eh, deputați, Uniunea Europeană se mândrește a avea sistemul cel mai performant de siguranță alimentară din lume. În același timp, cetățenii sunt tot mai interesați de ce mănâncă, de unde provin alimentele pe care le consumă. Și e, există niște sensibilități care pot fi înțelese în acest sens, în tot ceea ce înseamnă gestionarea riscurilor. Tocmai de aceea cetățenii au solicitat reasigurări și garanții suplimentare cu privire la siguranța alimentară. Revizuirea uh, legislației pe uh, siguranța alimentară este și rezultatul unei inițiative cetățenești. Vreau să felicit uh, însă astăzi Parlamentul și Consiliul pentru uh, rezultatul pozitiv al negocierilor trilaterale pe propunerea Comisiei cu privire la uh, Uh, transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor arată că cei doi colegiuitori sunt uh, angajați ferm să uh, se lanseze într-un schimb constructiv de idei pentru ca acest instrument să se poată actualiza. Timpul record de 10 luni arată, de altfel, este dovada acestei inițiative. Ceea ce va fi votat uh, mâine va uh, genera mai multă transparență în lanțul alimentar și în siguranța alimentară. Aș vrea să insist acum pe principalele elemente din aceste elemente legislație. Acordul uh, despre care vorbim se centrează în primul rând pe transparență, pe transparența procesului de gestionare și evaluare a riscurilor, ceea ce va crește um, uh, credibilitatea autorității europene pentru siguranța alimentară și um, autoritatea acestor controle. De asemenea, va responsabiliza EFSA în fața cetățenilor mai mult decât până acum. Există uh, obligație a, de publicare proactivă a tuturor ști, uh, studiilor științifice care uh, Uh, pe care se bazează evaluarea de risc a unor produse alimentare. Și doar în urma evaluării acestor studii și a dezvăluirii tuturor informațiilor la un dosar de autorizare poate fi emisă o autorizație. Comisia trebuie să fie notificată în legătură cu toate uh, solicitările de autorizare care intră la EFSA. Aceste măsuri vor face ca EFSA să poată accesa evidențele științifice eh, relevante înainte, că, înainte de a-și publica avizele. În același timp, astfel se va crește încrederea cetățenilor în procedura de evaluare și gestionare a riscurilor. Este nevoie să rămânem în același timp și competitivi sectorul agroalimentar european trebuie să rămână competitiv și tocmai de aceea acest acord are clauze care țin cont și de confidențialitatea anumitor informații înainte ca acestea să ajungă pe piață. Sunt protejate datele cu caracter personal și toate datele care sunt cu caracter confidențial. Este un ingredient crucial pentru stimularea inovării, dar în același timp este și un element esențial pentru recunoașterea uh, calității și siguranței alimentelor ce provin din Uniunea Europeană. Este foarte important uh, că acum uh, și EFSA poate oferi consultanță și avize inclusiv IMM-urilor făcând astfel viața mai ușoară pentru uh, aceia care fac inovare în domeniul uh, alimentar. Statele membre vor fi reprezentate în eh, Consiliul de Administrare al EFSA pentru o mai mare transparență. Consiliul de Administrație va include și doi membri desemnați ai Parlamentului European. După cum știți, acest lucru este o Uh, abordare care uh, deviază de la, uh, de la abordarea de până acum în legătură cu agențiile descentralizate. Um, noi regretăm că Parlamentul până acum s-a distanțat de această abordare. Pentru o mai mare independență a ESA, statele membre se vor îngriji de acum încolo să trimită, să detașeze experți în comisiile consultative ale agenției. Siguranța alimentară este esențială pentru cetățeni și acordul recunoaște inclusiv riscurile uh, în domeniul siguranței alimentare care derivă din comunicarea uh, pe marginea acestor riscuri. Tocmai de aceea este, se solicită implementarea unei strategii de comunica, eh, comunicare care va fi eh, elaborată eh, de părți în colaborare. Vă felicit pentru angajamentul, dedicația, dedicația și determinarea pe, de care ați dat dovadă până acum și aștept cu nerăbdare rezultatul în votul uh, în plenară de mâine. Mulțumesc! Mulțumim și noi, domnule comisar Katainen. Și acum, în numele Comisiei pentru Pescuit, are cuvântul domnul Serau Santos. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Aș dori, în primul rând, să vă felicit pentru pe toți pentru munca deosebită a tuturor celor care au fost implicați în negocieri, mai ales uh, pentru activitatea raportoarei. Din păcate nu pot să mă concentrez pe multele aspecte pozitive pentru că am doar un minut. Aș vrea însă să vă atrag atenția asupra producției de alimente produse de mare și din produsele din mare și oceane care în continuare nu sunt considerate la același nivel cu producția agricolă sau industrială. În ciuda modificărilor făcute, Consiliul de Administrație al EFSA nu are în continuare niciun reprezentant al produselor de pescuit și aquacultură. Aceasta este cu atât mai important când aproximativ 70% din aceste produse care sunt consumate în Uniunea Europeană sunt importate din țările terțe și de aceea trebuie să garantăm garantăm ca acestea să urmeze și ele aceleași standarde înalte de producție și siguranță alimentară. Dincolo de aceasta, oceanurile contribuie la o alimentație mai sănătoasă pe o planetă unde obezitatea și alte boli asociate consideră flagelul, constituie flagelul cel mai important, cu costuri financiare enorme și responsabile pentru multe decese care uh, sunt uh, deja înregistrate și cunoscute. Vă mulțumesc foarte mult. Acum uh, o să trecem la reprezentanții grupurilor politice și o să începem cu doamna E din partea PPE. President. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi. În timpul acestui mandat am văzut în ce măsură problema pesticidelor, procedurile de autorizare și alimentarea devin din ce în ce mai importante pentru cetățenii noștri. Trebuie să știm cum funcționează sistemul european și avem datoria ca aleși și legiuitori să răspundem la această cerință. Textul aflat în fața noastră răspunde în parte la aceste probleme. Procedurile noastre sunt mai clare și mai transparente și va permite, sper, să readucă încrederea cetățenilor noștri în agențiile noastre și în luarea deciziilor. Problema centrală este evident uh, accesul la date. Echilibrul dintre cercetare, inovare și accesul la date în sânul Uniunii Europene este un, nu e un echilibru extrem de ușor de găsit. Întreprinderile noastre și IMM-urile fac față concurenței la nivel global, deci este important uh, să avem uh, un pas înainte în ce privește dezvoltarea și progresul. O felicit pe doamna Pilar Ayuso și pe raportorii din umbră și doresc încă o dată, înainte de sfârșitul acestui mandat, să spun că țin extrem de mult ca deciziile pe care le luăm să fie întotdeauna pe baza unor dovezi științifice și solide, care sunt singurele care pot să ne permite să avem poziții incontestabile, astfel încât să nu accentuăm temerile alimentare de care se servesc unii în scopuri politicianiste și electorale. Independența și buna funcționare a agențiilor noastre și mai ales Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară este absolut fundamentală. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult. Dau cuvântul doamnei Dalin. Aveți două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Cu toții ne aducem aminte de scandalurile legate de pesticidele pe bază de glufosat și aprobarea lor. Au, s-au riscat foarte multe dezbateri, discuții și această legislație tocmai a venit ca răspuns la acest scandal. Mă bucur că aceasta a fost o inițiativă care a arătat Uniunea Europeană a plecat urechea la